Dragi colegi, aș dori să deschid uh, reuniunea. În primul rând, aș dori să adoptăm proiectul de ordine de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează să aprobăm procesul verbal din 30 septembrie și din 14 octombrie. Sper că putem adopta aceste procese verbale. Mulțumesc! Apoi, urmează comunicările președintelui. Nu există. Apoi avem până de zi numirea raportorilor. Voi face acest lucru mâine când voi vorbi și despre cele două reuniuni ale coordonatorilor. Apoi urmează instalarea infrastructurii pentru combustibile alternativi, considerarea amendamentelor. Este aici domnul Fidanța?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 Okay, Mr. Foarte bine, domnul Fidanța a sosit. Carlo, raportul tău cu privire la instalarea infrastructurii pentru combustibile alternativi. Considerarea amendamentelor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că am întârziat. Am primit 317 amendamente de la colegii noștri. Este un număr foarte mare și acest lucru înseamnă că există un interes foarte mare cu privire la acest subiect. Am început să analizez amendamentele unul câte unul. Cred că multe dintre ele sunt pozitive și se aliniază, se aliniază propunerilor mele din proiectul de raport. Cred că în momentul în care vom lucra la amendamentele de compromis, facem acest lucru acum și vom face acest lucru și pe viitor împreună cu raportorii în umbră, cred așadar că vom putea ajunge la uh, un acord foarte mare și vom putea înregistra un uh, progres, cel puțin la nivelul Parlamentului. Este vorba de amendamente amicioase, dar și realiste. Știm că lucrăm într-un context, într context în care multe state membre dau dovadă de scepticism, iar la Consiliul nu ne va fi ușor. Am câteva comentarii cu privire la amendamentele prezentate. Mă voi referi la acestea în funcție de subiecte. În primul rând, datele oferite pentru îndeplinirea obiectivelor. În, raportul, în proiectul de raport, mi-am prezentat deja poziția. Nu am schimbat care erau prevederile comisiei. Acesta este unul dintre subiectele majore pe care va trebui să-l abordez cu raportorii din umbră. Când ajungem la negocierile cu Consiliul, trebuie să vedem care va fi poziția pe care dorim să o sprijinim, în așa fel încât să vedem, în așa fel încât să avem o poziție solidă pe viitor. Apoi un alt bloc de amendamente care se referă la planurile de politică naționale. Sprijin unele dintre aceste amendamente, mai ales acelea care se referă la dezvoltarea acestor uh, planuri și dorim să facem uh, cadrul cât mai transparent posibil. Unele amendamente iau în considerare alternativele și încearcă să asigure o obiectivitate tehnologică. Trebuie să ținem minte că este vorba de o piață care se află în continuă schimbare când vine vorba de tehnologie. Evoluează constant această piață. Trebuie să avem în vedere și impactul avut de aceste măsuri asupra IMM-urilor. Dorim să asigurăm cooperarea strânsă dintre statele membre, uh, autoritățile regionale și uh, industrie în ceea ce privește implementarea de obiective. Apoi mai avem câteva amendamente. Acestea se referă la un al treilea subiect. Mulți colegi Mulți colegi doresc să mențină standardele și tehnologiile folosite la ora actuală, în condițiile actuale de piață. Înțeleg această abordare, însă nu cred că trebuie să ne pierdem din vedere obiectivul principal. Acesta este ca, într-un cadru de timp rezonabil, să obținem un standard unificat. Astfel, utilizatorii din cele 28 de state membre vor putea să beneficieze de pe urma unei rețele care va avea aceleași standarde în toate cele 28 de state membre. În ceea ce privește obiectivele, cred că ar trebui să avem obiective obligatorii. Trebuie să fim realiști. Poate că ar trebui să fim și mai realiști decât uh, stipulează prevederile propuse de comisie. cred că putem asigura și un oarecare nivel de flexibilitate. Dorim însă să menținem uh, impulsul acestei propuneri. De exemplu, la aeroporturi putem să mm, ne concentrăm pe electricitate. Pe de altă parte, în gări există alte uh, aspecte interesante. Apoi, la anexa 2, anum, anum, amendamentele anumitor colegi cer ca întreaga anexă să fie um, eliminată. Va trebui să analizez acest uh, aspect împreună cu colegii raportori din umbră. Este unul dintre punctele principale, de fapt. Este important să menținem anumite obiective obligatorii specifice. Poziția mea ar fi așadar să ne opunem eliminării anexei. Aceste obiective ar trebui să nu fie indicative, ci obligatorii, așa cum propun anumiți colegi. Va fi însă un punct principal de discuție la eta, în etapa actuală. Multe amendamente se referă la aspecte îngrijorătoare, cum ar fi, de exemplu, fezabilitatea, dacă va fi posibil să introducem uh, hidrogenul ca combustibil alternativ, apoi cu privire la GNC și GNL, gaz natural lichefiat, respectiv comprimat. Aici cred că amendamentele se aliniază și propunerii mele, vom putea găsi o metodă de a le introduce și vom putea ajunge la un compromis care să reflecte uh, îndeajuns părerile colegilor. Mai sunt câteva aspecte cu care, la care vreau să mă refer. De exemplu, articolul 7, informațiile pentru consumatori. Cred că dorim cu toții ca informațiile să fie cât mai transparente față pentru utilizatori în ceea ce privește utilizarea combustibililor alternativi. Iată așadar încă un domeniu la care eu am propus metode adiționale. Apoi, întrebarea de aici este similară cu cea de la anexa 2 și cu cea de la anexa 3. Anexa 3 vizează standardele. Încercăm să menținem aceeași linie generală și aici. Anumiți colegi comentează și cu privire la reformarea regulamentului cu privire la transport, transportul bunurilor periculoase. Unii cer limitarea utilizarea GNL-ului pe căile navigabile. Cred însă că va fi dificil pentru comisie să um, aducă amendamente în acest sens, să modifice regulamentul în acest sens. Noi încercăm să ne asigurăm că se folosește mai mult acest tip de gaz pe căile navigabile. Dacă facem acest lucru, sperăm că vom trece peste problema vizată. În concluzie, lucrăm la amendamentele de compromis și în zilele care urmează ne vom întâlni cu raportorii din umbră, vom discuta. Ceea ce privește anumite amendamente individuale, bineînțeles, sunt deschis discuțiilor cu colegii și voi lua inițiativa de a-i contacta ca să discutăm amendamentele lor, ca să ajungem la amendamente de compromis. Domnule Ertug. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În principiu suntem mulțumiți de propunerea raportorului și avem doar câteva observații, câteva completări um, care se vor concretiza în amendamente. Să începem cu ce putem sprijini. În primul rând, um, consolidarea strategiei, um, strategiilor naționale. Cred că este important să subliniem că există și să insistăm să existe obiective intermediare la nivel național și Uh, să insistăm și asupra transparenței și a uh, implicării autorităților locale. În aceste puncte îl sprijin pe raportor. Avem un punct pe care trebuie să-l uh, luăm în considerare și anume la modelele naționale pentru energie electrică um, ecologică este important, important să ne asigurăm, să ne uităm de unde obținem această energie. Deci energia electrică, dar de preferință, ar trebui să vină din uh, surse regenerabile, nu din uh, energie nucleară. Apoi, efectele acestei directive și acestei legislații referitoare la infrastructură ar trebui să fie luate în considerare, mai ales efectele asupra IMM-urilor. Pentru că Aici pot fi afectate, de exemplu, micile benzinării sau puncte de, de încărcare, de exemplu, care sunt ținute de familii. Suntem de acord și că trebuie să fie posibilă o infrastructură care să fie legată de anumite cerințe ce țin de infrastructură, dar și cerințe cantitative. Uh, și, uh, de asemenea, cred că ar trebui împreună să încercăm să găsim formulări uh, pentru a respinge diluarea acestor, uh, acestor prevederi. Formulări precum indicativ sau aproximativ și așa mai departe, toate acestea duc la diluarea textului și nici nu contribuie cu nimic la uh, certitudinea celor care vor să facă investiții în acest domeniu. Așadar, vrem să avem o situație clară și asta are nevoie de formulări clare. Ceea ce aș dori să propun ca compromis ar fi următorul lucru. La autovehiculele electrice, Comisia a făcut o propunere până în 2020 cât trebuie să se investească sau ce trebuie să existe până în 2020. Uh, conform propunerii comisiei, uh, ar fi vorba de 5%, noi omologări în state, pe fiecare stat membru. Nu sunt împotrivă, bineînțeles, dar trebuie să ne asigurăm că sunt uh, ținte realiste și aplicabile, fezabile. Aș vrea să, să menținem această abordare, dar să impunem 3% la nivel european deci nu 5% din noile omologări la, în fiecare stat membru, pentru că statele membre sunt diferite. Avem 28 de state membre cu putere de cumpărare foarte diferită. Și nu cred că putem să impunem unui stat membru în care puterea de cumpărare este mică uh, și în care mașinile electrice costă exact la fel ca în celelalte state, nu putem așadar să impunem acestor state un procentaj uh, minim. Deci să spunem, vrem 3% până în 2020, dar la nivel european. Mi, se pare, mi s-ar părea um, o abordare foarte bună. Și încă un punct, în ceea ce privește infrastructura GNL, aici cred că am putea să preluăm abordarea rețelelor transeuropene. De exemplu, să prevedem aici, așa cum am făcut-o pentru rețelele transeuropene, să prevedem obligativitatea pentru uh, stații de uh, încărcare de alimentare cu uh, GNL. Pentru că dacă nu, avem un fel de diferență între ceea ce am decis uh, într-un loc și ceea ce decidem aici. Încă un punct, și aici am să vă rog să mă sprijiniți. Um, cantitative din Cartea Albă să fie preluate în acest, uh, în acest dosar, dar să devină obligatorii obiectivele referitoare la emisiile de CO2. Cred că este momentul să arătăm că suntem serioși în acest sens. Mi se pare bine că uh, Raportorul uh, propune armonizarea conectorilor de tip 2 și cred că ar uh, trebui să insistăm asupra acestui lucru. În primul rând trebuie, bineînțeles, să existe o standardizare din partea Comitetului de Standardizare și, în al doilea rând, acești conectori trebuie să fie interoperabili la nivel european. Un punct unde am o poziție diferită este referitor la cerința minimă referitoare la uh, infrastructură pentru GPL. Din punctul meu de vedere, acesta nu este un uh, combustibil alternativ. Știm că este um, un combustibil, um, o substanță secundară din exploatarea petrolului, deci nu pot sprijini ideea că este un combustibil alternativ. Dar, în principiu, sunt uh, de acord cu propunerea raportorului. Mulțumesc. Colegi, when we first debated... Dragi colegi, când am dezbătut acest subiect prima oară erau cinci vorbitori, acum am nouă vorbitori, zece chiar. Am alocat acestui punct doar 30 de minute, având în vedere situația de data trecută. Acum însă se pare că nu vom avea timp. Așadar, vă rog frumos să vă exprimați succint și cu claritate. V-aș fi foarte recuno- recunoscător. Doamna Meissner pentru liberali. Ia, fiind Dank. că ne-a versuchen... Mulțumesc. Pot să încerc să fiu succintă, pentru că am senzația deja că ne înțelegem la acest raport. Mi se pare că există foarte multe lucruri bune în acest document. Uh, Um, și eu am depus 10 amendamente și din grupul meu alții au mai depus amendamente. În principiu suntem pentru. Da, domnul Fidanța are dreptate, trebuie să fie garantată neutralitatea tehnologică, mobilitatea electrică. Um, ne punem și noi aceeași întrebare, de unde vine curentul electric, uh, este într-adevăr uh, ecologic sau nu și, bineînțeles, trebuie să um, ne bazăm pe uh, conectorul de tip 2 pentru că altfel nu va avem decât de pierdut. Apoi, uh, în aeroporturi, um, mobilitatea uh, electrică mi se pare un element foarte important, printre altele și pentru a diminua zgomotul. Uh, tot ce are loc, uh, tot ce se întâmplă într-un aeroport ar trebui să uh, fie uh, alimentat cu curent și ar fi foarte pozitiv dacă s-ar întâmpla asta. În ceea ce privește cerințele minime pentru GPL, încerc, încerc să fiu succintă, am probleme similare cu această idee cu domnul Ertug. GPL nu este într-adevăr ceva alternativ. Știu că uh, se pot uh, reduce emisiile cu GPL, dar nu este ceva revoluționar. Și la GPL avem deja o infrastructură foarte bine și bună. Uh, bine, sunt și specialiști care spun că și această infrastructură este importantă. Deci va trebui să vedem la amendamente cum uh, găsim un punct comun. Și în uh, ceea ce privește energia um, și și uh, uh GNL e foarte important uh, pentru, și pentru porturi. Este important să avem un, uh, o rețea bună în Europa pentru că este o bună alternativă. Vă mulțumesc și aștept negocierile. Mulțumim, domnul Taylor. Uh, <clears throat> sorry, thanks very much, Chair, and I'll be brief. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint. E bine, nu am probleme să fiu de acord cu domnul Fidanza că ar trebui să standardizăm uh, sistemele uh, conectorilor și sistemele uh, de distribuție. Însă, ceea ce trebuie să se întâmple e următorul lucru. Trebuie să ne gândim puțin la obiectivul major pe care îl avem din spatele soluțiilor care folosesc alt alte tipuri de combustibil. Uh, Ideea ar fi să se reducă emisiile de dioxid de carbon din domeniul transportului cu 60% până în 2050. Însă eu nu prea înțeleg cum putem ajunge de unde suntem acum uh, până uh, unde ne sugerează uh, cartea, că ar trebui să, cartea albă că ar trebui să ajungem nu ni se demonstrează metoda prin care putem ajunge de aici acolo. Nu există vreo dovadă că dacă mergem pe calea sugerată domnului Fidența, am ajunge la o reducere a dioxidului de carbon. Ori asta cred eu că trebuie să fie provocarea reală pentru noi. Ceea ce trebuie noi uh, să facem câtă vreme ne uh, gândim la toate aceste aspecte, ar fi să încurajăm uh, o trecere uh, modală către trenuri, autobuze, către mijloace de transport în comun sau către mersul pe jos. Înțeleg provocările pe care le-ar presupune astfel de trecere, dar există motive pentru care ar trebui să facem acest lucru. Și acesta este că lucrurile funcționează astfel. Foarte multe fonduri publice se cheltuie uh, pe IFA, introducând uh, standarde, câtă vreme nu știm dacă vom putea face față cererii în acest fel. Nu știm ce se va întâmpla dacă ne vom confrunta cu o cerere uh, excesivă, pentru că uh, nu există deocamdată o piață pentru mașinile electrice. Prin urmare, trebuie să spunem că trebuie să punem accent pe um, energia regenerabilă. În ceea ce privește sursele de uh, gaz, e bine, uh, nu văd să fie cineva dispus să plătească uh, pentru uh, locuri de încărcare pentru astfel de vehicule. Nu trebuie să investim practic în ceva ce nu este foarte sigur. Foarte succint aș dori să vă atrag atenția pe final la un lanț japonez uh, care investește acum în puncte publice de reîncărcare. Au încredere aceștia că în ceea ce privește piața mașinilor electrice, acest raport uh, solicită Parlamentului să acționeze. Eu cred însă că industria adecvată trebuie să facă investiția. Dar trebuie să vedem de asemenea dacă obiectivul reducerii emisiilor de dioxid de carbon este uh, atins uh, uh, la un nivel înalt investind în astfel de infrastructuri. Mulțumesc. Domnul Van Dalen din partea ECR are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în esență, noi susținem poziția raportorului, mai ales în ceea ce privește GNL și rețeaua care va fi uh, extinsă. Nu am făcut uh, amendamente în acest sens, pentru că textul mi se pare deja suficient de bun. Sunt însă câteva aspecte pe care aș dori să le aduc în uh, discuție. De exemplu, natura obligatorie a punctelor de reîncărcare. Uh, Cred că problema este destul de delicată și credem că aici textul merge prea departe. De aceea am înaintat un amendament, amendamentul 125, prin care solicităm să se dea atenție acestui aspect. Încercăm să ajungem la un echilibru între ambiție și realism și cred că raportul ar putea să analizeze această sugestie. În ceea ce privește problema prizelor sau a conectorilor, e bine, piața cu siguranță va face propuneri uh, care să fie unele populare. Prin urmare, nu cred că trebuie ca noi să controlăm acest proces. Alții s-au referit la uh, GPL. Uh, eu cred că ar trebui să lăsăm pe din afară acest subiect. În cel din urmă aș dori să vă cer dumneavoastră și raportorului să dați atenție amendamentului 246. el vizează porturile TNT. Dacă e ceva ce poate îmbunătăți mediul, ce poate reduce poluarea, atunci acest lucru e uh, legat de instalarea acestor resurse uh, de energie electrică pentru uh, vasele de navigație internă. Prin urmare, recomand călduros uh, artic, uh, amendamentul nostru 246. Uh, doamna Savisa. Mulțumesc, domn președinte. Stimați colegi, stimate domnule raportor, și eu sunt de acord cu antevorbitorii mei. Uh, cred că uh, directiva cu privire la uh, infrastructura pentru uh, combustibile alternative este foarte importantă pentru că ne ajută să reducem dependența de uh, carburanți fosili, dar avem nevoie de planuri de acțiune alternative pentru uh, combustibile alternativi. În acest moment nu putem atinge obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit. Uh, aș dori să mă acces pe câteva dintre amendamentele pe care le-am înaintat. Mai întâi, am înaintat un amendament pentru a introduce uh, termenul de uh, stație de reîncărcare pentru a face distinție între instalațiile care conțin mai mult de uh, un punct de reîncărcare. Deja există aceste puncte de reîncărcare unde se pot uh, reîncărca mai multe vehicule deodată. De exemplu, Uh, un uh, vehicul ar putea fi încărcat uh, mai repede, iar un altul mai lent. Am mai înaintat și alte amendamente care au presupus ca noi cerințe să fie aplicate noilor vehicule, noilor puncte de reîncărcare, de exemplu, în Estonia, avem un proiect prin care încercăm să stabilim o rețea de reîncărcare care să acopere întreaga țară. Nu ne dorim uh, ca investiția în această rețea să se facă în zadar. Uh, am înaintat și uh, alte amendamente care vizează tot acest număr al punctelor de reîncărcare. Doamna Foster, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului uh, pentru munca grea depusă pe marginea acestui raport. Din păcate, nu suntem de acord cu multe dintre aspectele pe care dânsul a înaintat în amendamentele sale, dar nu suntem nici de acord, nu suntem de acord nici cu prezumția comisiei pe care se bazează până la urmă acest raport. Până la urmă, impresia noastră generală, și am spus asta atunci când am discutat inițial acest raport, este că uh, ceea ce vom face până la urmă va trebui să fie ghidat de piață, pentru că până la urmă piața este cea care uh, trebuie să dea tonul, iar apoi uh, statele membre sunt cele care trebuie să pună la punct astfel de infrastructură. Prin urmare, considerăm că, în general, 2020 oricum este un termen prematur pentru a putea instala această infrastructură. Dar în aceeași măsură considerăm că e bine să avem astfel de eh, discuții. Nu spunem așadar că n-ar trebui să discutăm lucrurile pentru a vedea cum am putea evolua, pentru că până la urmă tehnologia evoluează și ea în lumea aceasta. Ar trebui însă să ne referim la câteva aspecte pe care le-am eh, prezentat și în câteva dintre amendamentele noastre. Am înaintat eh, amendamentul 376. Comisia pare să considere că conexiunea germană de tip 2 uh, este uh, singura care merită luată în considerare, câte vreme se pare că mai sunt și altele. Unii au menționat Japonia aici. Mm, conectorii folosiți în Regatul Unit în acest uh, moment sunt de altă natură. Prin mare, cred că Comisia, sper că Comisia nu stă acum să decide asupra unui tip de produs, pentru că, evident, acest lucru nu i s-ar părea acceptabil. Piața va decide ceea ce își dorește. Bineînțeles, acești conectori trebuie să fie interoperabili și uh, până la urmă trebuie să respecte nevoile tehnologiei. Am înaintat și amendamentul 205 prin care am menționat uh, folosirea și instalarea acestei infrastructuri până în 2020. Din nou, trebuie spus uh, că nu știm uh, pe ce ne bazăm când vorbim despre astfel de termene. Nu știm care va fi numărul vehiculelor electrice până atunci, deci termenul este prematur. Apoi, sprijinul raportorului pentru actele uh, delegate. Ei bine, noi nu susținem această inițiativă. Credem că statele membre trebuie să poată determina ele însele propriile politici pentru a putea să atingă aceste obiective. Și asta câtă vreme se respectă și subsidiaritatea, de asemenea geografia și nevoia de a rămâne flexibil, pentru că ne gândim puțin la eficiența costurilor în aceeași măsură. Acest lucru nu este foarte clar din aceste discuții legate de infrastructură, uh, care va costa 2-3 miliarde de euro, dar nimeni nu mai știe de unde vor veni acești uh, bani. Așadar, acestea au fost câteva aspecte pe care le-am anunțat și anterior și pe care le-am prezentat și în amendamentele noastre. Uh, însă considerăm că trebuie să mai discutăm acest subiect, dar în acest moment este prematur să vorbim despre aplicarea Uh, practică, aplicație practice ale acestei infrastructuri. Am dorit uh, în final să se mulțumim încă o dată raportorului pentru toată munca uh, depusă. Vă mulțumim, domnule Fidanța. Domnul Kramer. Da, bineînțeles, suntem pentru luarea în considerare a tuturor posibilităților tehnice și tehnologice pentru a scădea emisiile. Avem și obiective uh, ambițioase și sectorul transportului, uh, și sectorul transportului ar trebui să reducă, să reducă emisiile cu 20% față de 1990. Este o ambiție bună, un obiectiv bun, um, um, pentru că um, în transport emisiile au crescut cu 30% și în industrie au scăzut uh, în mod semnificativ. Bun, emisiile pot fi rezolvate cu Uh, mașini electrice, dar numai dacă întreg lanțul devine mai bun, de la producție, la utilizare, până la reciclare. Iar acest uh, nu este cazul în ziua de astăzi. Și asta pentru că mașinile tradiționale și-ar putea scade cu 25% emisiile dacă am folosi numai material, materiile care sunt deja pe piață. În ceea ce privește zgomotul, uh, pneurile sunt mult mai importante, de exemplu, decât motorul Bine, totul depinde și de viteză. La viteză mare, uh, numai pneu, pneurile sunt importante. Apoi, subvenționăm în mod uh, puternic um, domeniul mașinilor uh, electrice. Apoi, um, trebuie să ne uităm și la cifra accidentelor. Aici nu se va schimba nimic. Și apoi, în ceea ce privește utilizarea suprafețelor, ultimul guvern german s-a uh, uh, angajat, începând cu 2020, să reducă suprafețele uh, acoperite de beton la 30 de hectare. Acum suntem la aproximativ 170 de hectare. Bun, bineînțeles că gazul este mai bun decât motorina sau benzina, benzina dar și gazele sunt uh, nocive, iar mașinile electrice au nevoie de litiu și litiu există în trei uh, țări, țări în care uh, sunt conflicte și probleme. Vrem asta? Da, vrem energii regenerabile, sunt absolut de acord, dar 20% din emisiile de CO2 se creează numai prin, tăie, prin uh, despăduriri, uh, despăduriri uh, ale pădurii tropicale. Ehm, nu cunosc pe nimeni care spune trebuie să, tărăm, să, de, să tăiem pădurile tropicale, dar nici nu văd oameni care să reușească să o apere să apere pădurile tropicale în mod eficient. Deci avem nevoie de acțiuni care să ia în considerare întreg uh, imaginea de ansamblu. Apoi, bicicletele electrice, de exemplu, uh, sunt o piață în uh, enormă creștere, dar nu primesc niciun fel de subvenție. De ce industria autovehiculelor să primească toate subvențiile pentru uh, mobilitate uh, bazată pe uh, curent electric? Mobilitatea electrică este ceva foarte vechi. În 1980 deja în Berlin se discuta despre asta. Nu, nu-mi spuneți acum că mobilitatea electrică este ceva nou și modern. Există de mult mai mult timp. Așadar, pe mine mă interesează rezultatele, dar avem nevoie de o schimbare fundamentală a mobilității, pentru că altfel nu vom putea schimba, opri schimbările climatice. Noi vrem să avem și mobilitate, dar și să protejăm uh, clima. Ambele sunt posibile, dar trebuie să schimbăm tipul de mobilitate. Bineînțeles, pentru autobuze, uh, furgonete și așa mai departe, dacă, acestea, dacă versiunea electrică este mai bună, uh, foarte bine și pentru asta avem nevoie de conectori interoperabili în întreaga Europa și avem nevoie de acești conectori și pentru uh, vapoare pentru că, și pentru nave. Pentru că în uh, Veneția, de exemplu, nu circulă mașini, dar orașul este foarte poluat. Poluarea venind de la uh, vapoare. Domnul De Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivele pe care și le-a stabilit Comisia în propunerea sa, pe care le urmează și domnul raportor, uh, Credem noi că nu merită susținute cu entuziasm și vă vom spune imediat de ce. După părerea mea, uh, acestea nu sunt suficient de realiste. Cred că trebuie să ne asigurăm că acest sistem este eficient din perspectiva costurilor. Nu suntem uh, siguri uh, însă de acest lucru în ceea ce privește această infrastructură. Cred că trebuie să fim realiști și sperăm noi, domnul raportor, va putea să ajungă la acorduri uh, fructuoase. În ceea ce privește amendamentele acum, e bine, am înaintat amendamente care susțin amendamentele domnului raportor. Atunci când e vorba de mașini electrice, trebuie să ne asigurăm că există suficiente puncte de reîncărcare. De asemenea, înțelegem că va fi dificil ca aceste mașini să uh, fie reîncărcate uh, cu un nivel redus de emisii sau chiar fără emisii. În ceea ce privește uh, punctele de reîncărcare private, e bine, credem că acestea reprezintă o risipă. Am propus uh, amendamente și în ceea ce privește caracteristicile tehnice pe care ar trebui să le aibă aceste puncte de reîncărcare pentru mașinile electrice. Uh, raportorul uh, are o direcție similară cu noi și probabil va fi de acord cu poziția noastră aici. Apoi, în ceea ce privește gazul natural, e bine, am propus că utilizatorii nu trebuie să fie neapărat persoane fizice, de asemenea, în ceea ce privește uh, vehicule care funcționează pe pile de uh, combustie, susținem aceste inițiative. Apoi, în ceea ce privește aceste vehicule, state membre ar trebui să fie cele care să poată să asigure o acoperire adecvată până în 2020. Mulțumesc. Doamna Sahalova are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc și eu Uh, domnului raportor pentru munca depusă. Foarte multe puncte sunt unele asupra cărora putem cădea de acord. În ceea ce privește uh, alte aspecte, aș dori să comentez cu privire la trei amendamente. Eu sunt printre cei care uh, susțin puțin mai degrabă uh, țintele uh, orientative decât obligatorii în ceea ce privește punctele de reîncărcare și asta până în 2020. De asemenea și uh, cerința ca cel puțin 10% dintre aceste puncte de reîncărcare să fie publice crearea infrastructurii ar trebui să țină de asemenea cont și de condițiile um, regionale, de piețele locale, cât și de uh, utilizatori. Asta vizează amendamentele 216 și 223. De asemenea, aș dori să atrag uh, atenția la uh, amendamentul 237 care îi vizează pe acei utilizatori care deja um, și-au cumpărat o mașină electrică, având în vedere standardele actuale de um, reîncărcare. Aceștia trebuie să aibă uh, dreptul de a se bucura de uh, sistemul actual uh, pe durata de viață utilă a vehiculului lor. Mulțumesc! Am înaintat câteva amendamente în legătură cu vehiculele electrice și nu în legătură cu altceva. Cred că trebuie să reținem faptul că punctele de reîncărcare domestice vor reprezenta uh, principale puncte de reîncărcare pentru aceste tipuri de vehicule. E adevărat că avem nevoie de câteva obiective, însă acestea trebuie să fie rezonabile. Nu trebuie să cheltuim foarte mulți uh, bani uh, pe un număr excesiv de mare de puncte de reîncărcare. Trebuie să ne gândim de asemenea și că cerile pentru punctele publice de reîncărcare nu vor fi similare cu cele pentru punctele private de încărcare. De asemenea, am anumite îngrijorări în legătură cu amendamentul 44 înaintat de raportor, care vizează eliminarea uh, calculatorului inteligent din uh, text. ITRE uh, mi-a semnalat faptul că eliminarea acestui contor inteligent ar putea să contravină legislației actuale. Prin urmare, ar trebui să facem un compromis la articolul 4.6 în legătură cu uh, aceste uh, contoare uh, inteligente. Mi s-a spus că altfel dispozițiile acestea nu ar uh, fi compatibile cu uh, legislația în vigoare. În ceea ce privește interoperabilitatea, acesta este un element cheie, cum spunea și doamna Foster. Deja există cel puțin uh, două uh, standarde care funcționează în Europa. Uh, tip 2 și combo. Cred că majoritatea dispozitivelor respectă ambele standarde dar cel mai bine ar fi să insistăm pe tehnologia de cartografiere a Um, punctelor de reîncărcare, dar totuși dacă aceste puncte există și ajunge acolo cu mașina și uh, nu se potrivesc uh, conectorii, atunci avem de face cu o problemă pe care trebuie să luăm în considerare. Din nou ar trebui să ne gândim ce se întâmplă cu uh, instalarea noilor tehnologii care ar presupune eventual puncte de reîncărcare cu conectori diferiți. Ar trebui să reflectăm deci la aceste aspecte. Mulțumim, domnule Benian, domnul președinte, și eu aș dori să uh, spun că sunt de acord cu domnul Kramer uh, adesea. Uh, nici eu nu consider că mașinile electrice reprezintă um, o valhala pentru uh, viitorul transportului privat. Am înțeles care sunt problemele cu punctele de conectare, dar de asemenea ar trebui să ne gândim puțin la modul în care se generează electricitatea cu care aceste vehicule se încarcă um, Căile uh, ferate, spun, suntem uh, cei mai uh, prietenoși cu mediul pentru că folosim electricitate, dar nu spun cum produc electricitatea. Poate că o produc pornind de la centrale pe bază de cărbune. Deci nu sunt neapărat convinsă că electricitatea reprezintă viitorul pentru autoturismele private. Ar trebui să ne gândim însă și la alte uh, alternative și mă încântă uh, ideea uh, de a avea alternative care nu vizează uh, carburanții fosili. În acest raport se pare că ne îndreptăm uh, însă spre uh, ideea că electricitatea este uh, bună pe uscat, iar GNL este singura opțiune în port. Eu unul nu susțin deloc această teorie, mai ales când mă gândesc puțin la linile standard, pentru că se convertesc navele pentru a funcționa pe metanol. Dar aici nu apare uh, metanolul, nicio listă comisiei nu apare metanolul. De ce oare comisiei nu-i convine metanolul? Nu știu de ce exact, dar dacă există un jucător mare ca Stenec în sectorul maritim în care uh, convertește o proporție mare din navele sale pentru a funcționa cu astfel de carburant, atunci mi se pare puțin ciudat să-l ignorăm. Apoi, GNL, stocarea sa. Ei bine, cum uh, stocăm GNL? Ar trebui, uh, practic, să stocăm uh, la o temperatură foarte scăzută, dar oarecum reușim uh, să păstrăm gazul lichefiat la o astfel de temperatură ridicol de mică? Uh, practic, uh, punem într-un coș tot ce înseamnă transport uh, pe uscat, spunem că folosim electricitate și apoi într-un alt coș tot transportul maritim. Câtă vreme nu menționăm deloc metanolul. Cred că n-ar trebui să menționăm doar o sursă alternativă, ci și alte surse alternative pentru nevoile transportului nostru. Acestea fiind spuse, evident, cu toții suntem de acord să reducem emisiile. Bineînțeles că cu toții ne dorim să uh, scădem dependența de combustibilii fosili. Uh, însă, cum spunea și Michael Kramer, până la urmă nu ar trebui să privim uh, ceva în izolație de restul aspectelor, ci ar trebui să ne gândim la tot lanțul um, de distribuție. N-ar trebui să ne gândim că există o singură formă ecologică uh, pentru a alimenta vehiculele noastre. Uh, domnul Olindi are cuvântul. You will understand that, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Veți înțelege că, din punctul meu de vedere, uh, faptul că ați ajuns la 10 vorbitori este un lucru pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult, așadar, în primul rând. Apoi, în al doilea rând, mai mult de 10, am spus. Un al doilea aspect important este următorul. Am constatat cu mare interes că s-au înaintat foarte multe amendamente, dar de asemenea aceste amendamente sunt uh, de foarte mare cali- înaltă calitate. Sunt foarte puține amendamente cu care nu am cădea de acord. Este un semn foarte clar al calității și al muncii care a, a fost depusă pentru acest, această propunere, pentru acest uh, proiect. Credem într-adevăr că propunerea poate fi îmbunătățită. Precum raportorul și noi constatăm uh, multă convergență în ceea ce privește amendamentele. Cred că pot spune că avem cinci aspecte principale. În primul rând, este nevoie de uh, cadre naționale obligatorii. După cum spunea și doamna Foster, nu este vorba de un cadru unificat european. Într-adevăr, noi încercăm să consolidăm piața internă, însă acest lucru tactice naționale. Am constatat că aceasta este forța motrice. Astfel, putem ajunge la o consolidare a sectorului, nu la compromiterea acestuia. Există o marjă de manevră în ceea ce privește explicitarea obiectivelor, însă este nevoie de obiective. Unii dintre voi v-ați referit la acest aspect. Nu vor exista investiții private dacă nu există o oarecare previzibilitate de-a lungul mai multor ani în strategiile naționale. De aceea noi credem că 2020 este un termen corect. Există o marjă de manevră ca să determinăm mai bine țintele numerice care sunt propuse. De exemplu, cred că pentru punctele de reîncărcare ne-am putea referi la punctele private și apoi să ne concentrăm pe uh, cele publice, care sunt importante pentru noi. Apoi și eu sunt îngrijorat, domnule președinte, de faptul că trebuie să ne asigurăm că există toate diversele alternative în această propunere. Metanolul, noi nu avem nimic împotriva metanolului, însă la momentul pregătirii acestui proiect de legislație, Mm, se părea că nu există o insistență specială asupra acestui combustibil în lumea maritimă. Dar, într-adevăr, suntem de acord că toți combustibilii trebuie să fie prezenți, toți combustibilii alternativi. Și trebuie să dăm uh, sectorului o șansă reală. Apoi, standardele. Este nevoie de standarde unice în Europa. Altfel, nu vom avea o piață unică europeană pentru acești combustibili alternativi. Acestea fiind spuse, și aici suntem însă deschiși să vedem cum putem oferi o tranziție anumitor state membre care au investit deja mult în alte standarde. Dacă mă refer doar la exemplul electric, propuneți un standard unic care să conțină două standarde, cel puțin două standarde, acest lucru este acceptabil pentru noi. Acolo însă trebuie să subliniem și faptul că la sfârșit noi tindem către un singur standard. Acest lucru este foarte important. Un al treilea aspect, măsurile pentru consumatori. Credem că ar trebui să menținem anumite măsuri pentru consumatori. Cu toții am constatat care sunt dificultățile la nivelul integrării biocombustibililor. Consumatorii erau pierduți, pur și simplu, nu puteau folosi acești biocombustibili. Este nevoie, nevoie de măsuri simple, după cum au fost propuse de anumiți membri și de către raport, în proiectul de raport. Un al patrulea aspect Este vorba de timp. Vă rog să nu vă gândiți la termenul de 2030. Este nevoie de un număr de hotărâri uh, foarte importante și de aceea termenul de 2020 este important. Să nu ne gândim doar la GNL pentru căile navigabile. la urma urmei, noi încercăm să încurajăm sectorul transeuropean. Așadar, 2020 este un termen absolut esențial și trebuie să luăm în considerare anumite angajamente care s-au luat la nivelul uh, maritim, nu doar la nivelul Baltic, ci și la nivelul Mării Mediterane acele investiții trebuie făcute acum și nu în perspectiva anului 2030. Iar uh, la punctul 5, o idee care a apărut în mai multe amendamente și în comentarii, nici o povară financiară adițională asupra bugetelor naționale. Este un principiu important în cadrul discuțiilor noastre cu dumneavoastră. Am menționat acest lucru și chiar uh, furnizăm ținte din punct de vedere cantitativ, deoarece credem că este un ingredient esențial pentru investițiile private. Cred că, credem că este un principiu bun, acela de a sublinia faptul că acest text legislativ nu se referă la resurse financiare ex- în plus. Domnule președinte, domnule Fidanță, mai aveți ceva de adăugat pe scurt? Domnule Fidanța, mulțumesc. Mă bucură faptul că această dezbatere este atât de bogată. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Au fost comentarii constructive. În cadrul întâlnirilor pe care le voi avea cu raportorii din umbră, voi reuși să găsesc un punct comun între toate aceste comentarii. Nu cred că această directivă ne va permite să atingem să atingem toate uh, obiectivele noastre de mediu până în, 2050, în perspectiva 2050. Sunt realist și îmi dau seama că nu putem uh, îndeplini aceste obiective decât în mod parțial. În ceea ce privește combustibile alternativ, trebuie să avem un punct de plecare, totuși. Altfel, ajungem la un argument de tipul oul sau găină. Nu vom reuși să o rezolvăm pentru că nu există infrastructură, nu există infrastructură pentru că nu există nicio piață și nu există piață pentru că nu există infrastructură. Meritul propunerii comisiei este acela de a ne oferi un punct de start. Avem nevoie de un cadru clar, în așa fel încât să încurajăm investițiile private, dar și cele publice. se face referire la TNT și cum se poate lega de TNT. Cu toate acestea, în paralel cu dezvoltarea infrastructurii, dorim să constatăm și creștere la nivelul pieței și de aceea ar trebui să ne concentrăm și aici. Apoi, în ceea ce privește comentariul domnului Taylor, dacă aceste prevederi vor duce la o reducere numerică a emisiilor, e bine, nu putem fi siguri cu privire la acest aspect. Avem însă studii de fezabilitate care însoțesc directiva. Unele dintre răspunsurile la întrebările respective se găsesc în aceste studii. Este un subiect care a fost investigat foarte pe scurt trec acum la porturi și utilizarea gazului natural lichefiat. Eu, poziția mea se va distanța un pic de cea a raportorilor mei, a raportorilor din umbră. Cred că dacă să trecem la zero, la obligativitatea punctelor de reîncărcare a GNL în porturi, uh, este cale lungă și trebuie să oferim o oarecare flexibilitate statelor membre. De exemplu, în, în, într-un anumit, într anumit perimetru de câțiva kilometri din țara mea se află toate porturile implicate în TNT, însă trebuie să permitem și altor porturi să intre. Nu dorim să împovărăm prea mult aceste porturi. În concluzie, constat că am beneficiat de câteva clarificări și voi continua discuțiile cu raportorii numără. Acum le mulțumesc raportorului numără. Domnul președinte, votul este pentru 26 noiembrie. Raportorul și raportorii din umbră vor putea să lucreze la compromisuri, dar să lăsăm ca punct de plecare pentru votare data de 26 noiembrie. Mulțumesc tuturor! Trecem acum la piața integrată a livrării de colete pentru sprijinirea creșterii. Le aduc aminte colegilor că am um, depășit programul cu 20 de minute, așa că vă rog să fiți conciși. conciși. Domnul Danta, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă aduc aminte de faptul că raportul sublinează faptul că s-a înregistrat o scădere în sectorul comerțului online. Este vorba de o lipsă de concurență și o lipsă de informare la nivelul consumatorilor. Au fost depuse 55 de amendamente. Pe baza acestora am putut să propun 6 amendamente de compromis care acoperă 39 dintre aceste amendamente. Ele se referă la paragraful cu privire la informarea consumatorilor, rețelele interoperabile, funcționarea operatorilor, dezvoltarea mărcilor și luarea în considerare aspectelor sociale și de mediu. Majoritatea grupurilor politice au fost de acord cu aceste proiecte de compromis voi propune vot negativ la anumite amendamente care mi se par că se depărtează de obiectivele acestei comisii. Mi se pare că aceste amendamente merg un pic cam departe în, alt sect- în alte sectoare. Acestea au fost comentariile mele, domnule președinte. Domnule Dantean, perfect. Mulțumesc foarte mult, doamnă Meissner. Ja, ich kann das auch. Da, și eu pot să fiu destul de succintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Am uitat uh, mai devreme să-i mulțumesc domnului Fidanța și acum a plecat, dar am să-i spun mulțumesc. Oricum, în multe cazuri suntem de aceeași părere. Eu nu am depus foarte multe amendamente și ceea ce am uh, depus este luat în vedere în uh, amendamentele de compromis. Mi se pare că acestea sunt bine formulate și mi se pare că raportorul a făcut așadar o uh, muncă foarte bună, un document foarte, bu uh, foarte bun. Nu am mai mult de spus despre asta, urmează votul. Burger. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Da, mulțumesc. Și eu sunt de acord cu mare parte din amendamentele de compromis și cred că totul e bine așa. Singura dorință pe care aș mai avea-o ar fi la amendamentul de compromis G. Aici făcusem referire la faptul că um, nu trebuie cu deciziile din acest domeniu să uh, afectăm obiectivele Uniunii Europene în domeniul mediului, um, creând uh, stimulente uh, mai mari pentru unități, stimulente pentru unități mai, livrări mai mici uh, și așa mai departe. Am depus un amendament pentru a îmbunătăți, pentru a uh, corecta asta, astfel încât uh, aceste prevederi să nu se opună obiectivelor Uniunii Europene uh, în domeniul protecției mediului. Atât avem de spus. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să cuvântul. Domnul Steng de la DG Market. Bună ziua tuturor. Îi mulțumesc domnului Dantan și celorlalți participanți care au pus la punct un raport foarte bun și foarte echilibrat. Suntem de acord cu ceea ce am auzit, ceea ce am văzut. Încă lucrăm la inițiativa următoare în urma raportului de anul trecut. Credem cred însă că acum aș putea spune că nu vom sugera alte teste legislative care să interfereze cu piețele la ora actuală, însă suntem sensibili la toate aspectele legate de sustenabilitate. Dacă veți citi Cartea Verde, veți vedea că am integrat acest lucru încă de la început. Noi nu am dorit niciodată să spunem că, indiferent de costuri, să se livreze mai multe colete. Noi avem, încă de la început, o abordare realistă. Dorim servicii de, masaj, de mesagerie mai de încredere și de calitate mai înaltă. Astfel, operatorii se vor putea folosi de aceste servicii când transmit colecte, tran- colete transfrontalier. Nu dorim însă să facem aceste lucruri pe seama celor care se află la capătul lanțului de mesaje. Aștept cu nerăbdare raportul final. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Dantan. Doriți să adăugați ceva? Domnule președinte, am primit uh, propunerea domnului Merge. O voi prezenta raportorilor din umbră în această seară, în așa fel încât să modificăm a, aceste amenemente de compromis până mâine. Domnule Dantan, sunteți eroul meu cu concizia, vă asigur. Aș dori să vă aduc aminte colegii, să le aduc aminte colegilor că sunt exemplu foarte bun de urmat. Vă aduc aminte că votul este mâine, votul la IMCO este prevăzut pentru decembrie, iar votul în plenară în ianuarie. Urmează revizuirea cu privire la drepturile pasagerilor. Înainte să ia cuvântul domnului Bach, aș dori să le aduc, cuvânt, să le aduc aminte colegilor că pe 17 decembrie vom discuta cu privire la um, anumite aspecte. Motivul este că unul dintre marile grupuri nu se află aici, așadar vom discuta pe 17 decembrie, avem mai mult timp la dispoziție, așadar. Și domnul Bac a fost de acord cu acest lucru, deoarece lucrează la compromisuri. A primit 566 de amendamente. El trebuie să lucreze cu toate acestea. Aceste amendamente au diverse abordări. Unele sunt complet îndrăgostite de liniile aeriene și altele doresc să le linșeze. După cum vedeți, este foarte dificil, așadar cred că este util să avem mai ultim la dispoziție, însă George îți dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii uh, sau grăbit uh, pentru că, cred eu, le-a fost teamă să plătească uh, compensații pentru întârzieri prelungite. După cum ați spus și dumneavoastră, votul a fost uh, amânat pentru decembrie, ceea ce ne dă uh, timp în plus pentru a discuta și pentru a găsi amendamente de compromis mai bune. Dorința mea a fost ca totuși să ajungem la un vot în, această, în acest mandat. Cred că este foarte important ca în acest dosar să avem un, um, o poziție finală a Parlamentului cu toate um, dificultățile care ar exista dacă nu am avea um, o astfel de poziție. S-au depus aproximativ 500 de amendamente, lucru care mm, arată un interes uh, foarte mare din partea colegilor, iar majoritatea acestor amendamente confirmă linia mea. Și anume, nu cum spuneați dumneavoastră, că vrem să linșăm companiile aeriene, ci totuși să echilibrăm oarecum propunerea comisiei. Ideile principale sunt sprijinite în raportul meu. Din presă ați aflat poate că deja unele uh, linii aeriene uh, acționează și uh, vor să vândă punctele pe care le pro, pro, propunem noi ca mari uh, noutăți, uh, de exemplu o linie aeriană low cost a anunțat că Uh, va, își va revizui politica referitoare la uh, un singur bagaj de mână sau că se vor putea corecta numele pasagerilor care au fost scrise greșit. Sunt lucruri care ne arată că liniile aeriene, aeriene au înțeles că nu pot continua cu anumite practici. Am discutat cu mai mulți raportori din umbră, avem lunea viitoare o reuniune, a raportorilor din umbră. Cred totuși că este important ca astăzi să discutăm unele puncte. Așa numitele uh, puncte de declanșare, respectiv uh, momentele din care este, devine obligatorie plata unor compensații, se referă la articolele 6 și 7. Pentru simplificare, eu propusesem în locul celor trei Uh, propunerea ale Comisiei 5, uh, 9 și 12, eu propusesem numai două, 3 și 5 ore. Și aici există diferite amendamente din partea colegilor în ceea ce privește timpul uh, dincolo de care trebuie plătite, timpul de întârziere dincolo de care trebuie plătite compensații, putem discuta despre toate acestea. Un punct principal este și articolul 4, care se referă la refuzul îmbarcării. Este Uh, vorba de inter, interzicerea acestei practici în cazul uh, suprarezervării. Colegul Dominic Criche a depus, o, uh, a depus amendamente în acest uh, sens. În aliniatul 4 din același articol se vorbește, de, se vorbește despre această politică a no-show, politica ne, în caz de neprezentare eu, uh, am, eu sunt de părere că un bilet de avion cumpărat este un contract care se referă atât la zborul de dus cât și la zborul de întors și sunt de părere că nu poate fi refuzat, uh, refuzată îmbarcarea la uh, întors dacă nu s-a folosit biletul de dus. Dar putem discuta despre uh, diferite uh, tronsoane de uh, drum care ar, care ar putea fi incluse aici. Apoi, articolul 2 Aici este vorba de o listă care este și în uh, anexă. Există mai multe propuneri aici. De exemplu, o propunere care mie mi se pare interesantă și anume lista referitoare la actele delegate referitor, uh, așadar, uh, să dăm comisiei dreptul să elaboreze această listă, dar eu aș propune, la fel ca și colegii de la IMCO, ca această listă să fie cât se poate de bine completată de către noi și această listă să uh, fie o bază pe care Comisia să o poată actualiza pe baza unor acte delegate. În ceea ce privește costurile de cazare în situații extraordinare, articolul 9 aliniatul 4 și aici uh, Ehm, există diferite propuneri, limitarea la 3 nopți de 80 sau 100 de euro până la eh, obligații nelimitate din partea companiilor aeriene. În acest eh, caz, eu doresc să fac eh, referire la propunerea IMCO, care prevede 5 nopți la 175 de euro, Iată, vedem cât de mare este spațiul de manevră aici și vom încerca să găsim un compromis în acest punct. În ceea ce privește insolvabilitatea, cred că noi, din partea Parlamentului, ă, trebuie să acționăm. Din 2009 ne-am exprimat pentru un regulament în acest sens. Propunerea Comisiei, din punctul meu de vedere, este uh, Uh, prea slabă, nu este suficient uh, de, nu oferă suficiente garanții, deci uh, consider că trebuie să găsim o soluție și aici. Bineînțeles, aștept și pozițiile colegilor. Acestea sunt punctele principale la momentul, în momentul de față și, bineînțeles, după cum spuneam, aștept sugestiile colegilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! Doamna Savisar. Domnule raportor, stimați colegi, în primul rând aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru o foarte bună cooperare. Drepturile pasagerilor uh, în domeniul aerian uh, sunt un subiect foarte important și Um, care creează și multe emoții, ceea ce um, explică și numărul amendamentelor. Așadar, aș dori să îi urez succes raport, raportorului și raportorilor din umbră. Um, în plus, a trebuit să faceți, uh, să lucrați din greu, să uh, procesați peste 500 de amendamente. În calitate de raportor din umbră pentru ALDE, sper că rezultatul va fi unul echilibrat. Cu toate că este vorba de pasagerii în traficul aerian, trebuie să ne gândim la situația de pe piața actuală în, în uh, transportul aerian. Eu, ca și alt, uh, alți colegi, am sugerat că trebuie să clarificăm regulile astfel încât ele să fie inechivoce și foarte ușor de înțeles pentru toți participanții la piață pasagerii uh, de zbor trebuie să fie conștienți de drepturile lor din momentul în care își cumpără un bilet până la finalul călătoriei. La ora actuală, pasagerii nu își cunosc drepturile și asta pune companiile aeriene într-o poziție de uh, putere. Bineînțeles, uh, nu putem să ne referim, să comparăm companiile noastre aeriene cu cele din alte părți ale lumii. Există diferite mm, amendamente referitoare la um, compensații și așa mai departe, dar trebuie să luăm în considerare și jurisprudența Curții Europene de Justiție. Trebuie să nu uităm și de operatorii uh, regionali. Eu sunt dispusă să discut amendamente de compromis în orice caz. Sunt de acord că trebuie să ne asigurăm că pasagerii din domeniul traficului aerian trebuie să se bucure de drepturi mai bune, dar nu am atâta timp încât să discut toate amendamentele în detaliu. Există unele pe care le sprijin, altele pe care nu, dar sunt convinsă că vom coopera cu raportorul și vom găsi o soluție. Domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bach, pentru un document uh, excelent um, pe care aștept cu nerăbdare să vă ajut să-l îmbunătățiți. Uh, în introducerea dumneavoastră ați menționat nevoia unui echilibru. Ei bine, nu am să vă vorbesc despre toate amendamentele mele și veți, vă veți bucura să aflați asta, însă unul dintre ele, 108, încearcă să restabilească exact acel uh, acel echilibru de care vorbiți. Este vorba de atrage la răspundere compania aeriană pentru un contract pe care l-a încheiat cu pasagerul. Și, mai exact, um, care este situația? Și acest lucru nu se întâmplă des. Clientul plătește în avans Uh, cu bună credință, așteptându-se să primească serviciul uh, în totalitate. Deci, ideea ca o companie aeriană să poată evita să-și, să își respecte partea sa din acest contract nu mi se pare acceptabilă. Celelalte alte amendamente sau care alte elemente. Bineînțeles, un element esențial sunt circumstanțele extraordinare. În amendamentul meu suge, sugerez uh, să adoptăm definiția Curții Europene de Justiție în acest sens. Circumstanțele sunt uh, văzute ca fiind extraordinare dacă nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile. Mai exact, circumstanțe dincolo, care sunt dincolo de controlul uh, liniei aeriene. Dacă este o definiție suficientă pentru Curtea Europeană de Justiție, cred că nu ar trebui să uh, fim noi um, mai pretențioși și să încercăm să facem o listă cu ce este și ce nu este circumstanțe extraordinare. Mi se pare că criteriul este foarte bun, uh, criteriul pentru a judeca asta. În ceea ce privește compensațiile, au avut uh, loc, um, am avut unele întâlniri um, foarte îngrijorătoare cu niște austrieci care se ocupau de plângeri uh, în acest domeniu și care au spus că dacă s-ar aproba propunerea comisiei, majoritatea plângerilor um, depuse acum nu ar mai avea nicio bază. Și când le-am solicitat o cifră, uh, au vorbit de câteva miliarde de euro pe an pe care companiile aeriene nu le-ar plăti uh, pasagerilor. Bineînțeles că nu dorim ca companiile aeriene să sufere în mod nejustificat, dar în niciun caz nu vrem ca uh, pasagerii să nu își primească compensațiile cuvenite. Deci, în amendamentele la articolul 1, sugerăm reprofilarea plăților compensatorii. Deci uh, vorbim despre o oră cu o compensație de 60 de, o, 60 uh, de euro. Dacă zborul programat nu întârzie mai mult de 5 ore, atunci ar trebui să se plătească 200 de euro în plus ca și compensație. Și dacă este mai mult de 5 ore, 300 de euro în plus. Îmi dau seama că uh, e o gândire alternativă, să-i spun așa, dar cred că este un mod uh, just de a stabili compensațiile. Așa cum este acum propunerea comisiei, multe persoane ar fi dezavantajate și cred că nu asta trebuie să facă Parlamentul European, să își dezavantajeze cetățenii. Și, la final, pe scurt, la considerentul 18a, solicităm companiilor să ofere echipament de, de oxigen pentru cei care au nevoie. Solicităm uh, mediere independentă din partea statelor membre pentru a rezolva uh, disputele, litigiile între pasageri și liniile aeriene și la considerentul 29 uh, solicităm ca instrumentele muzicale să poată fi transportate în cabina avionului. Nu știu câte e-mail-uri ați primit dumneavoastră, dar uh, Uh, noi am primit foarte multe e mail din partea unor persoane care au instrumente muzicale prețioase și care vor să le ia cu ei în uh, cabină. Și sunt dispuși să plătească pentru asta, dacă este nevoie. Așadar, aștept cu nerăbdare reuniunea um, raportorilor uh, din umbră și sunt plin de optimism. Doamna Fostă. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc foarte mult domnului Bach. Știe că nu sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-a spus, dar dumnealui a lucrat din greu la acest dosar. Și eu am depus foarte multe amendamente. Cred că uh, amendamentul cheie este următorul, uh, și anume când se vorbește despre faptul că uh, Uh, acest, uh, acest uh, act legislativ se va aplica și Gibraltarului ca teritoriu britanic și așa mai departe. Noi nu vom accepta asta. Mm, să se uite cei de la serviciul juridic la asta. Cred că am depus câteva amendamente constructive, aș spune eu. Sunt de acord cu unele dintre punctele menționate uh, și propuse de către comisie. Sprijinim în, în continuare trecerea la 5 ore, și mi se pare corect. Am depus așadar câteva amendamente, sper că Comisia s-a uitat peste ele. De asemenea, am depus amendamente constructive din punctul meu de vedere referitor la cum ar urma să se facă compensațiile, referitor la sume minime și cât ar costa. și în funcție de prețul uh, biletului. Cred că acestea sunt iarăși lucruri constructive. Cred că decizia pe care trebuie să o luăm la, până la urmă este următoarea. Um, eu vin din industrie și serviciul client este esențial. Dacă nu poți oferi cuiva un bun serviciu, nu ar trebui să te ocupi de acest, să, să ai o activitate în acest domeniu. Și cred că în domeniul companiilor aeriene avem noroc în Europa și cred că majoritatea liniilor aeriene fac o treabă foarte bună. De cele mai multe ori, chiar și în circumstanțe uh, dure, iarna, ajungem la muncă. Deci nu cred că este o chestiune austriacă, Keith. Și doamna, Lichten, doamna Lichtenberg uh, a vă dat aceste cifre, mă întreb, pentru că ea este foarte ocupată în acest domeniu. Nu știu cine sunt cei pe care i-ați menționat, dar încă câteva puncte, dacă îmi permiteți, da. Așadar, noi am uh, preferat să păstrăm aceste limite de 5, 9, 12 ore. Cred că um, ar putea exista efecte negative dacă schimbăm aceste 12 ore. Cred că va trebui să vedem care sunt efectele negative asupra uh, combinării a două linii aeriene. Dacă cineva vrea să-și ia uh, bagajul între două zboruri uh, legate uh, și să meargă din nou la check-in, uh, foarte bine, dar să nu vină după aceea să se plângă. În ceea ce privește actele, de dele- actele delegate referitoare la uh, Um, circumstanțele extraordinare, mm, foarte bine, și eu pot să fac o listă cu câțiva colegi uh, referitoare la uh, circumstanțele extraordinare. Cred că este ceva complex, nu este suficient să luăm definiția CEJ. Eu aș vrea ca comisia să ne dea, să, am, și am întrebat comisia, ce înseamnă circunstanțe extraordinare în domeniul tehnic și ce nu. Uh, eu cred că industria și ceilalți au încercat să facă o listă cu care să poată funcționa. Trebuie, bineînțeles, să vedem și cum sunt uh, văzute aceste liste la nivel internațional. Eu am încredere că pot face astfel de liste. Bun, totul este foarte complex și uh, sunt și amendamente politice. Aș putea să le iau unul, uh, unul câte unul, dar nu voi face asta. Când voi discuta cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră, Uh, pentru a găsi un compromis. E foarte ușor să arăți cu degetul, dar uh, trebuie să vedem care este, rezultat, care este rezultatul final pe care ni-l dorim. Cu toții venim dintr-o circumscripție uh, și trebuie să ținem cont de acești oameni și de industrie. Închei cu aceasta, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru muncă. Domnul Alcadraui. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Bernadette Vernier, raportorul noastră din umbră, din păcate, nu este aici, așadar o înlocuiesc. Mai întâi ar dori să îi mulțumesc lui George Bach, domnul raportor, pentru munca excelentă. Sunt foarte multe amendamente care au fost înaintate, ceea ce demonstrează, bineînțeles, interesul pentru această chestiune foarte importantă. Ar trebui să se încerce găsirea unor uh, amendamente de echilibru între drepturile pasagerilor și posibilitățile de acțiune ale companiilor aeriene. Bineînțeles, ar trebui să se precizeze mai bine anumite definiții pentru a asigura certitudinea juridică, mai ales în ceea ce privește circumstanțele extraordinare. De altfel, definiția prețului biletului ar trebui să includă din oficiu și un bagaj pentru a evita uh, distorsiunile între companii și neplăcerile cauzate pasagerilor. De asemenea, responsabilitatea trebuie asumată în cazul unui uh, transportator care nu face obiectul acestui regulament, câte vreme uh, transportatorul cu care s-a încheiat un contract este același. Este mai puțin avantajos un astfel de aranjament pentru pasager. Biletele a trebuit să fie modificabile până la 48 de ore înaintea uh, plecării, uh, bineînțeles contra unei taxe. A trebuit încă uh, clarificate și alte aspecte, iar Bernadette s-a opus unui nou articol care viza bilete cu cupoane multiple. Raportorul din umbră pe care îl avem spune că ar trebui uh, uh, reintroduse cele trei etape de distanță, pentru că altfel uh, e foarte greu să se respecte drepturile pasagerilor. Una până la 2500 de km, cealaltă în 2500 și 5000 și o a treia peste 5000 Bineînțeles, noi am putea discuta toate aceste termene limită, însă, în principiu, trebuie găsit uh, o cale care să fie viabilă în perspectivă operațională. Mai e un aspect uh, foarte important, uh, cel al cazării. Primele trei nopți sunt cele mai importante pentru noi, pentru că sunt cazurile cele mai probabile acestea ar trebui să nu aibă limitare de preț. Apoi ar trebui să existe un plafon, de exemplu de 80 de uh, euro pe noapte, și, bineînțeles, trebuie găsite soluții pentru prima uh, noapte, primele trei nopți, de fapt. Aici am putea să mai lucrăm pentru a găsi un compromis. Apoi, uh, termenul de înaintare a plângerilor și aici uh, ar trebui să așteptăm în conformitate cu regulamentul uh, Uh, o perioadă de uh, șase luni maxim în loc de trei. În regulament uh, se stipulează trei luni, noi credem că ar trebui extins termenul până la 6 luni pentru a oferi mai mult timp. Apoi, pentru a evita o prea mare distorsiune între statele membre, raportul noastră propune ca Comisia să se gândească și la eficiența măsurilor luate de ONR, de agențiile naționale, adică, și în caz de prea mari diferențe ar trebui propusă o abordare comună. Uh, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Istoria drepturilor pasagerilor în Parlamentul acesta este una îndelungată. Totul a început uh, cu inițiativa doamnei Taylor. Parlamentul a solicitat Comisiei să ia notă de tot ceea ce sugerase Parlamentul că s-ar putea face. Apoi s-a făcut uh, o propunere cu domeniul de aplicare uriaș, uh, care nu ni s-a părut atunci o propunere bună. Cred că raportorul a reușit uh, să găsească un echilibru al propunerii și asta, deși mai sunt multe amendamente care mai trebuie luate în considerare. Însă cred că lucrurile sunt mai clare acum. E clar că accentul trebuie să cadă pe drepturile uh, pasagerilor, nu pe companiile aeriene, nu pe companiile prezente din perspectivă uh, legitimă în acest domeniu. Comisia încearcă să ajungă la un echilibru între toate aceste interese legitime. însă ceea ce încercăm acum să facem este să ne axăm pe drepturile pasagerilor. Adesea, companiile aeriene tind să uite de uh, clienți atunci când furnizează anumite servicii. Însă, uh, clienții sunt cetățeni și au drepturi. Cred că acest uh, raport este unul foarte bun și aș dori să sprijin. Am înaintat două amendamente și cred că ele se aliniază obiectivul acestui raport și altor propuneri înaintate de alți eurodeputați. Companiile ar trebui să fie obligate să facă uh, sisteme de rezervare mai uh, clare, cred că aceste uh, amendamente ar putea fi uh, luate în considerare pentru că ele se aliniază în modul în care raportorul înțelege această situație. În cele din urmă, n-aș dori să intru în detaliile celor afirmate de doamna Foster, Uh, însă e clar că sunt diferențe între uh, Spania și Regatul Unit. Sunt uh, regulamente, sunt acorduri în vigoare și sper că vom putea să ajungem aici la un acord. Însă, nu cred că ceea ce a spus domnul Watson sau doamna Foster uh, pot uh, fi afirmate câtă vreme există uh, um, regulamente care se aplică uh, aeroporturilor. E adevărat că sunt anumite dispoziții care au fost respinse de Spania, însă din ceea ce privește um, analizele de fond, sperăm că Comisia va putea să le efectueze așa cum trebuie. Sper că vom găsi însă o, o soluție, pentru că Trebuie să fim foarte fermi legătură cu status uh, quo-ul și asta însă fără a aduce, aduce atingere uh, dialogului care duce la soluții între prieteni. Suntem statele Uniunii Europene, avem relații excelente de altfel și uh, sper că vom putea ajunge la un acord pentru ca asta să nu mai aibă impact și asupra altor domenii. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este un subiect care ne interesează pe noi toți pentru că cu toții luăm avionul. Deci am, avem fiecare experie, experiența sa și eu am o listă neagră personală. Și chiar astăzi am mai, discutut, am mai discutat cu colegi și chiar am trăit uh, un exemplu negativ când am venit la Bruxelles. Am știut că lipsea ceva când a fost uh, problema cu vulcanul la Iocul și uh, totul a fost blocat. Uh, Um, domnul Bach a, a, de, a, a făcut propuneri mai stricte față de propunerea comisiei. Nu sunt de acord cu tot ce propune, mi se pare corect, însă faptul că doresc, dorește să pună accentul pe pasager, pentru că această situație nu a, a fost uh, suficient de bine clarificată. Am două situații în care eu personal am încercat să-mi obțin drepturile și a fost foarte greu. Uh, soluția um, nu a fost uh, în plus uh, satisfăcătoare pentru toată lumea, pot spune. Um, situația însă a diferit uh, la diferite linii aeriene. Bineînțeles, liniile aeriene trebuie să mm, poată să rămână rentabile și este important pentru noi acest lucru, dar pasagerii trebuie să-și aibă drepturile. Propunerea comisiei Uh, uneori uh, este, nu este suficient de, de, de puternică și de multe ori uh, abordarea lui George Bach mi se pare cea mai bună. De exemplu, trebuie să fii informat, dar trebuie să ai și o persoană de contact pe aeroporturi. La unele companii aeriene acest lucru funcționează bine, la altele mai puțin. Și, nu în ultimul rând, vreau să spun că pentru mine este foarte clar că compensația pentru un zbor anulat uh, sau pentru o întârziere trebuie să fie uh, proporțională cu prețul biletului plătit. Nu se poate ca pentru un uh, bilet low cost să primești o, o compensație care să fie de 10 ori cât a costat biletul. Atât aveam de spus, aștept discuția. Domnul Kramer. Da, cu toții avem experiențe cu companiile aeriene. Uh, și experiența mea este că ei au planuri de zbor pe care nu le pot uh, respecta decât, um, decât dacă oamenii nu cer uh, compensații. Brian, iată, tu ai așteptat două ore pen, uh, pentru bagajul tău, eu am așteptat trei ore și te-am invidiat atunci, m-am gândit la tine. Companiile aeriene își taie costurile pe spinarea pasagerilor zborul după amiază, de exemplu. Am, aveam un zbor de luat după amiază, a fost anulat și uh, uh, a trebuit să iau zborul uh, seara. A trebuit să schimb rezervarea. Am primit uh, rezerv, uh, compensație numai pentru întârziere, dar nu și pentru faptul că a trebuit să-mi schimb uh, zborul. Am zburat de la, uh, baz, de la uh, Basel la uh, Zagreb. Am plătit 60 de euro, dar bagajul m-a costat 70, bagajul de cală. Aș prefera totuși să știu când, când cumpăr un bilet uh, lucrurile astea, mm, pentru că când plec e clar că îmi voi lua cu mine o valiză și nu pot să o las acolo dacă nu-mi, convin, nu-mi convine că trebuie să plătesc. Nu se poate să existe astfel de situații. Da, ajung și la ce spuneți dumneavoastră imediat. Ceea ce nu înțeleg uh, este următorul lucru. Pentru comisie a fost o palmă um, când Curtea Europeană de Justiție a spus după trei ore sunt compensații. Și acum Comisia nu găsește altceva mai bun de făcut decât să spune la avioane 5 ore și la tren o oră, cu toate că toată lumea spune că toți uh, transportatorii trebuie să fie uh, tratați la fel. Și aici nu mergeți pe ceea ce a propus uh, CEJ, ci pe ceea ce vor liniile aeriene. Uh, liniile aeriene de ani de zile refuză să, um, să cedeze aici și nici măcar nu ați menționat acest lucru în propunerea dumneavoastră. Acum, companiile aeriene, din baza, din, pe baza uh, presiunii publice, au spus că, fac, că iau unele măsuri, dar dumneavoastră de ce nu ați făcut nimic în acest sens și lăsați uh, pe mâna noastră să facem uh, Uh, legislație justă. 5, 9, 12 ore, foarte bine, dar dacă sunt, cu, uh, sunt uh, în tren 5, 9, 12 ore, la o întârziere de două ore primesc jumătate din preț, după două ore. De ce așa o mare diferență? De ce dacă la tren nu se face nicio diferență, la zboruri se fac astfel de diferențe? Ajung cu cinci ore mai târziu, aș vrea totuși să fiu tratat cum trebuie. Trebuie să discutăm toate astea. Zborul dus întors este de la sine înțeles. Le-am plătit pe amândouă. Dacă nu iau zborul de dus, trebuie să pot să iau zborul de întors. Circumstanțe extraordinare. Și aici există o, se, o jurisprudență CEJ la tren. Nu există astfel de circumstanțe extraordinare. Trebuie să se plătească. Uh, vulcanul a fost uh, odată la 60 de ani și brusc avem circunstanțe extraordinare peste tot. Aveți o sentință cej, urmați-o. Nu-mi spuneți că dacă pilotul a început a porni deja zborul, este o circunstanță extraordinară sau nu, sau mm, totul este ridicol, totul uh, merge pe, cas- pe costul uh, pasagerului. Da, arătatul cu degetul, spuneați, uh, doamnă Foster. Da, în general, pasagerii uh, plătesc și vrem să evităm asta. Mi-am permis uh, în Finlanda să vorbesc. Mă scuzați, domnule președinte. În Finlanda am spus că sunt probleme iarna și finlandezii mi-au spus de ce să avem probleme Uh, cu iarna. Avem 5 luni de zăpadă iarna. Nu o să mai zburăm 5 luni de zile? Nu contează că e zăpadă sau nu, contează cum te adaptezi la asta. Cunosc foarte puține state europene care mm, să poată să spună că în ultimii ani n-a nins deloc la, în aceste state. Adaptarea, la asta se reduce totul. Ultimul punct, instrumentele muzicale. Eu am studiat uh, muzica, și mi s-a părut minunat că Comisia în sfârșit uh, ia în considerare acest lucru. Nu toată lumea cântă la clarinet, mai există și contrabasul. Pe de altă parte însă am uh, studiat și sportul și știi, Brian, că uh, am, am o pasiune pentru biciclete. Foarte uh, puține linii aeriene uh, refuză să transporte instrumente muzicale. Dar dacă am reușit să mai Uh, includem și bicicletele, ar fi punctul pe I în raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Bradburn. Thank you, Chairman. I, I, I just, I just wondered... Mulțumesc, domnule președinte. Mă întrebam atunci când primea domnul um, sandwich în urma întârzierii cât uh, a primit atunci și dacă ne dă ceva detalii legate de costuri, dar am totuși câteva lucruri de spus cu privire la amendamente. Câteva dintre ele sunt traduceri directe de la raportul din propria inițiativă al domnului Taylor. Aici se vorba mai ales despre pasagerii cu dizabilități și cu abilitate redusă. Sper că vom uh, găsi, sper că vom cădea de acord cu privire la aceste aspecte. De asemenea, domnule președinte, știți că în discuțiile preliminare am uh, subliniat anumite aspecte cu privire la consolidarea um, corpurilor uh, naționale de uh, aplicare. Trebuie să punem în aplicare um, cererile de compensare, indiferent cât sunt acestea. Însă pentru acest lucru este nevoie de organisme naționale de aplicare puternice. Aș dori să îl felicit pe domnul Bach cu privire la raportul său. Aici se vorba de o claritate legală în ceea ce privește cu circunstanțele excepționale. Sunt de acord cu doamna Foster, dar ar trebui să uh, îi oferim comisiei această responsabilitate, deoarece nu vom uh, înainta în ceea ce privește actele delegate. Avem nevoie de uh, claritate juridică. Pasagerului trebuie să-i fie foarte clar când are dreptul la compensație și când nu are dreptul la compensație, iar la ora actuală nu este cazul. Încă două aspecte, domnule președinte. În ceea ce privește compensarea atunci când uh, pasagerii sunt dați jos din avion deoarece acesta s-a blocat pe uh, pistă, uneori din cauza anumitor uh, considerente de securitate, siguranță la aeroport, uh, pasagerii nu pot fi dați jos. Apoi, în ceea ce privește întârzierile în general, nu cred că este nerezonabil ca respectiva compensație să fie plătită după o întârziere de trei ore, mai ales pentru zborurile scurte. Iar acesta este poziția Parlamentului din punct de vedere istoric pe acest aspect. Am uh, înaintat amendamentul meu ca să reinstaurez această poziție a Parlamentului. Majoritatea zborurilor din UE au uh, maxim două ore. Nu cred că o întârziere de trei ore este un prag nerezonabil. Iată, domnule președinte, câteva aspecte cu privire la amendamentele mele. Domnule Benyon. Point about his luggage. I'm, as a Revin la ceea ce spunea și domnul Kramer. Eu am călătorit uh, uh, mereu uh, cu bagaje puține, prin urmare uh, sunt gata să fiu subvenționată din uh, banii plătiți de domnul Kramer pe bagajul lui. Oricum, e crucial să existe un echilibru între drepturile pasagerilor și uh, nevoile operatorilor. Uh, cred că e absolut corect să se întâmple așa. Dar oare unde stabilim acest echilibru? Cred că trebuie să fim foarte atenți, să nu insistăm pe o prea mare uh, reglementare. Uh, uneori este mai uh, ieftin pentru uh, un operator să anuleze un zbor decât să întârzie 2, 3, 4 ore acel zbor. Sunt rute pentru care există poate un zbor sau două zboruri pe zi. Așadar ar trebui să ne asigurăm că nu există niciun fel de stimulente perverse stabilite printr-un astfel de regulament. Apoi, în ceea ce privește uh, durata scurtă, medie sau lungă a zborurilor, am înaintat și eu un amendament pentru cele trei ore, similar cu cel al domnului Bradburn. Uh, pentru multe zboruri din Europa acum, uh, uh, oamenii de afaceri călătoresc în aceeași zi dus întors. Prin urmare, pentru ei nu se poate aplica această durată, această întârziere. Nu putem spune că uh, nu poți primi uh, o compensație pentru că zborul tău a fost întârziat doar cu două ore, câtă vreme tu ai ratat o ședință pentru care aveai un bilet dus întors în aceeași zi. Uh, Uh, bineînțeles, însă, pentru zborurile lungi, situația este complet diferită. Dacă mergi pe cealaltă parte a lumii, câteva ore de întârziere nu te vor împiedica să mai uh, întreprinzi acea călătorie. Dar, să zicem, dacă un avion ar trebui înlocuit, uh, e clar că întârzierile ar putea să ajungă la unele de câteva ore sau chiar de o jumătate de zi. Așadar, ar trebui să înțelegem că analizăm circunstanțe diferite. Apoi, în ceea ce privește zborul de conexiune, aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și asta pentru că, deși eu îi înțeleg pe pasageri atunci când își pierd uh, conexiunea din cauza că primul zbor a fost întârziat, uh, e bine, în foarte multe cazuri uh, există un zbor scurt urmat de un zbor lung, de la un aeroport de origine la un hub și apoi un zbor pe o uh, distanță lungă. Dacă uh, punem răspunderea pe cel care a operat primul zbor, zborul scurt, atunci ar putea să existe un stimulent aici uh, pentru anumite operațiuni de tip low cost care să nu implice conexiuni. Practic trebuie să cumpere atunci ambele bilete pe propriul tău risc, pentru că uh, nu poți să pui uh, uh răspunderea unui zbor de 1500 de uh, euro pe uh, operatorul căruia ai plătit 50 de euro pe un bilet pe o distanță scurtă. Deci trebuie să fim foarte atenți aici. Apoi, uh, o altă uh, chestiune dificilă, uh, greu de uh, rezolvat, însă am văzut că și Ryanair încearcă acum să găsească o soluție. Uh, ei bine, uh, atunci când pasagerul cumpără bunuri uh, de tip duty free, uh, trebuie să înțeleagă că poate plăti o taxă, dar această taxă trebuie să fie transparentă. Când schimbi zborul, s-ar putea să trebuiască să faci din nou un control de securitate și atunci bunurile cumpărate a duty free nu pot fi luate pe cel de-al doilea zbor. Dar aceste lucruri oamenii trebuie să le înțeleagă clar. Apoi domnul Bradmore a mai spus ceva în legătură cu oamenii cu dizabilități. Uh, Compania aeriene cer uneori ca uh, persoanele cu dizabilități să fie însoțite de cineva care să le poarte de grijă, dar uh, e clar că um, aceste persoane care îi însoțesc n-ar trebui să plătească toate taxele. Tot aici ar trebui să discutăm și chestiunile legate de instrumentele muzicale. Domn președinte, vă aduc aminte că taxele de la aeroportul de plecare sunt uh, unele care implică autoritățile guvernamentale, nu companiile aeriene. Domnul Maier, de la IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu sunt raportor la IMCO. Comisia pentru piața internă și protecția consumatorului. Noi am uh, analizat acest dosar mai ales din perspectiva protecției consumatorilor. Am 237 uh, de amendamente și între timp am ajuns la 9 amendamente de compromis. Mâine, înainte de masă, vom vota și sperăm că uh, ceea ce propunem noi uh, va fi ascultat în comisia competentă pe fond, și anume a dumneavoastră. Câteva puncte care ne sunt foarte importante. În primul rând, următorul lucru. Argumentat argumentele liniilor aeriene care spun e bine, nu mai zburăm, anulăm. E bine, noi nu permitem astfel de argumente. Practic uh, ne amenințați cu încălcarea contractului și asta nu este un argument, dar acest lucru se întâmplă destul de des, mai ales uh, când este vorba de neprezentare și uh, situații similare. Deci cred că trebuie să fim de acord aici. Compromisul numărul 1 se referă la circumstanțele extraordinare. Sunt de acord că mai ales anexa trebuie să fie, uh, lista trebuie să fie formulată clar. Deci propunerea noastră este următoarea. Cei care sunt în prima, cele care sunt în prima parte sunt oricând circumstanțe extraordinare care scuză, uh, cele din a doua parte sunt uh, circumstanțe extraordinare care nu oferă o scuză. Nu orice fel de circumstanță extraordinară oferă o scuză bună companiei poate fi vorba că compania aeriană nu este responsabilă de situație. De exemplu, avionul uh, este ghidat pe pistă și se întâmplă ceva uh, care afectează avionul uh, și vina este a celor din aeroport. Compania aeriană nu poate să facă, nu a fost, nu a fost vina companiei aeriene. Dar Practic, uh, noi în această situație acordăm riscul uh, companiei aeriene, nu pasagerului. Asta ne-am dorit. Așadar, asta este poziția și de aceea propunem și o listă, dar care este non-exhaustivă. Asta înseamnă că noi o stabilim și comisia, în cazul în care apar noi circumstanțe la care noi nu ne-am gândit, comisia, după cum spuneam, prin acte delegate poate să completeze această listă, dar nu poate să propună uh, uh, ieșirea din vigoare a acestei liste. Deci există circumstanțe care țin și care nu țin de liniile aeriene. Apoi, în ceea ce privește neprezentarea, avem o poziție cât se poate de clară. Dacă un pasager a plătit un zbor, fie el un zbor dus sau un zbor dus întors, sau um, dacă a rezervat chiar numai o parte uh, dintr-un zbor, uh, este decizia sa dacă um, ia zborul dus sau nu mai întors sau uh, nu mai o parte a zborului dacă zborul este cu escală. Asta a plătit, de asta trebuie să beneficieze. Um, dacă un pasager a plătit un uh, zbor, atunci uh, ce diferență mai este pentru linia aeriană dacă uh, el este sau nu în acel zbor? Ba chiar poate beneficia dacă nu este, pentru că economisește câțiva litri de carburant. La, în compromisul 2 punem despre, uh, spunem că uh, două ore pe uh, pistă sunt maximul. După aceea, pasagerul trebuie să poată să coboare din avion. Dar gândiți-vă dacă o facem ca asta să fie obligatoriu, atunci dacă avionul poate pleca în 2 ore și 10 minute, el ar trebui să se întoarcă, să debace pasagerii și așa mai departe. Ar fi o catastrofă. Am prevăzut atunci o formulare care um, um, să dea um, marja de manevră pilotului, care să poată propune pasagerilor, stimați pasageri, putem în, două, în 20 de minute să plecăm, dar conform legislației, în 10 minute ar trebui să ne întoarcem um, pentru debarcare. Deci ar trebui ca pilotul să aibă această uh, marjă de, de manevră. Caza, în ceea ce privește cazarea, suntem de acord, bagajele, la fel. La începutul rezervării trebuie să fie foarte clar cât costă acest zbor, punct, și totul să fie inclus. Orice altceva trebuie să fie clarificat, dar la începutul zborului trebuie linie să fie o cifră și asta să fie suma plătită. Nu se poate că la final să mm, fie prevăzut, a, vreți să plătiți cu cardul, mai plătiți încă 30 de euro. Apoi, în ceea ce privește cumpărăturile din aeroport, dacă ar trebui să fie să aibă loc în bagajul de mână sau nu, um, E bine, mai există și acest subiect. Mâine uh, votăm, veți vedea care este poziția uh, noastră. Am spus și ceva și despre Gibraltar. În ceea ce privește perspectiva pasagerului, ambele țări, Anglia și Spania, sunt membre ale Uniunii Europene, deci nu are niciun fel de rol cine are mai mult sau mai puțin de spus în acest, pe acest subiect. Pasagerii sunt în interiorul Uniunii Europene, de deci ce ar exista o excepție aici? Așadar, noi propunem ca așa să fie interpretată această formulare. În ceea ce privește timpii de întârziere, suntem de acord, 3 ore, 5 ore și punct, fără să ne mai complicăm. La final, dați-mi voie să spun că, uh, din punctul meu de vedere, am lucrat foarte bine cu raportorul uh, și am lucrat foarte bine de la bun început uh, împreună, astfel încât am reușit să ajungem la o linie comună. Deci uh, considerăm că raportul uh, este foarte apropiat de poziția noastră. Urmează un alt dosar în care noi vom fi comisia competentă pe fond, deci mă bucur, eu voi fi uh, raportor, deci mă bucur că vom putea colabora la fel de bine și în viitor. Mulțumesc, doamna Senalova. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nějakým způsobem vypadla z toho seznamu při... Mulțumesc se pare că am fost uh, tăiată de pe lista vorbitorilor, așadar vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc domnului Bach pentru uh, un raport excelent. N-aș vrea să repet tot ceea ce s-a spus uh, de către dânsul sau de către ceilalți colegi. Prin urmare, aș dori să mă acces pe două amendamente, cele înaintate de uh, mine sau împreună cu colegi. Mai întâi, 219 la articolul 2 în ceea ce privește definițiile cu privire la prețul biletelor. E bine, aș dori să exclud orice discriminare de preț făcută de compania aeriană bazându-ne pe uh, țara de origine a pasagerului. Prețul unui bilet ar trebui să fie același, indiferent dacă acel bilet este cumpărat din Cehia sau din Belgia prețul ar trebui să fie același dacă biletul este același. Asta, uh, într-adevăr, este o sursă de uh, abordări netransparente sau care presupun o dublă taxare, care în Europa nu ni se pare acceptabile pentru că sunt incorrecte pentru pasageri. Cu siguranță ele nu ajută piața internă. Cel de-al doilea amendament la care aș dori să mă refer este Uh, numărul 447, înaintat împreună cu domnul Simpson, este un nou aliniat la articolul 14, care vizează nevoia de a informa pe pasageri printr-o cerință ca companiile aeriene să informeze pe pasageri pe cine pot să contacteze pentru asistență sau ajutor. Astfel de informații sunt cruciale, de aceea ar trebui să um, fie transparente, ușor de citit, ușor accesibile, atât pe uh, biletul aerian cât și pe uh, tichetul de îmbarcare, pentru că adesea foarte multe informații se uh, regăsesc în legătură cu obligațiile pasagerilor, dar, bineînțeles, pasagerii nu sunt suficient informați în legătură cu drepturile pe care le au. Prin urmare, vă solicit să mă sprijiniți. Mulțumesc. Domn președinte, mulțumim. Acum Aș dori eu să spun următoarele. Stimați colegi, aș dori să încep cu instrumentele uh, muzicale, într-o notă ușor comică. Uh, la un moment dat uh, mi s-a refuzat uh, îmbarcarea cu uh, uh bătaia de cricket pentru că mi s-a spus că este o armă uh, uh periculoasă, deși probabil mulți nu m-au văzut uh, uh folosind-o. Deci pur și simplu n-am putut să iau cu mine uh, acest lucru pentru că a fost considerat ca fiind un uh, element periculos. Aș dori să vă reamintesc tuturor faptul că vorbim despre uh, o lege care vizează drepturile pasagerilor, nu drepturile companiilor aeriene. Am uh, tot uh, analizat uh, amendamentele și ideea mea este că în ideea de a obține un compromis împreună cu privire la forța majoră, ceea ce vom crea este de fapt o mai mare lipsă a, a, a, în legi, în legislație cu privire la forță majoră. Prin urmare, n-aș dori o listă, o listă cât se poate de scurtă cu privire la force majeure. Cu siguranță nu-mi doresc lista comisiei, Uh, care uh, să apară pe uh, site-urile companiilor aeriene ca fiind o, lipsă, o listă definitivă. De asemenea, nu sunt de acord cu doamna Taylor și vreau să spun că nu vreau să mă bazez pe hotărârea Curții Europene de Justiție, deoarece această hotărâre a fost dată, dar companiile aeriene continuă să o ignore pentru că se folosesc de argumentul force majeur de câte ori doresc să nu plătească compensații pasagerilor. Prin urmare, din această perspectivă, Comisia a venit cu o listă care e proastă așa cum e, fără să mai trebuiască să facem uh, trimitere și la actele delegate. Dar aș dori să vă reamintesc, dragi colegi, că nu cu multă vreme în urmă, cu vreo câteva săptămâni de fapt, dumneavoastră Ați fost foarte vehemenți în legătură cu timpul de zbor uh, reglementat printr-o nouă propunere a uh, Comisiei, iar acum nu faceți altceva decât uh, să puneți la dispoziția lor acte delegate. Eu nu n-aș face asta, nu le-aș da niciun act delegat. Pentru că ne-am opus anterior, iar în acest moment, practic, nu avem de-a face decât uh, cu o uh, cartă a companiilor aeriene, uh, conform căreia acestea ar putea să se sustragă aplicării legilor. Domnul Bradman uh, a spus uh, ceva în legătură cu cei uh, cu dizabilități și cu mobilitate redusă. Ei bine, se pare că aceste elemente ar putea fi uitate în această goană după posibilele compensații. Până la urmă vorbim despre abilitatea de a zbura, despre dreptul de a te urca într-un avion drept pe care îl au uh, cetățenii. Colegul nostru Bretton uh, are dreptate uh, că această lege ar putea să se transforme într-un dezastru. Și ideea este că, indiferent ceea ce se pune în practică pe viitor, e clar că trebuie ca organismele de implementare să-și facă treaba cum n-au făcut-o până acum. Uh, doamna Sanaleva a spus că uh, aceste drepturi ale pasagerilor trebuie să fie uh, accesibile pasagerilor și că aceste uh, drepturi ar trebui să apară pe biletele electronice. Dacă vă uitați pe biletele electronice, nici o trimitere la drepturile pasagerilor nu apare acolo. Deci e foarte greu să... Um, uh, reținem toate aceste uh, uh, drepturi. Noi nu avem decât o listă uh, cu uh, modul în care a fost calculată taxa pentru bilet. Nu avem niciun fel de informații legătură cu drepturile pasagerilor, fapt pe care am putea să-l amintim convențiilor de la uh, Varșovia sau mai știu eu de pe unde. Apoi, ce se întâmplă cu perturbările care apar, uh, nu cu prețul care apare pe bilet. Pentru că ce preț poți să pui pe uh, Uh, ceva de genul am lipsit de la o înmormântare din cauza unei companii aeriene care mi-a dat o compensație de 50 de euro pentru asta. Prin urmare, eu cred că compensația ar trebui să se bazeze pe uh, niște cifre foarte clare, standard, pentru a exista uh, o legătură cu dauna care ți-a fost uh, cauzată. Când am fost profesor, am fost cândva întrebat Eh, cum ar putea fi îmbunătățit procesul de educație. Eu am răspuns, e bine, s-ar îmbunătăți dacă n-ar fi implicat niciun elev în acest proces. E bine, cum am putea uh, îmbunătăți serviciile aeriene? Răspunsul la această întrebare oferit de companii ar fi dacă am scoate pasagerii din ecuație. Dar până la urmă, reiterez că vorbim despre uh, o lege care vizează chiar drepturile pasagerilor, nu drepturile companiilor aeriene. Prin urmare, o să fiu cinstit cu voi, stimați colegi, și anume, îngrijorarea mea e că vă cam înmuiați când vine vorba de companiile aeriene. Și atunci când vom ajunge la compromisuri, de fapt vom ajunge să avem mai multe lipsuri din legislație decât atunci când ne-am apucat de acest, uh, această lege. Prin urmare, trebuie să fim mai fermi. Aceasta este opinia mea. Domnul Cademisos. Sos. Sper că nu veți propune o altă listă, dar oricum aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru convingerea de care ați dovadă. Îi mulțumesc și domnului Bach pentru raport și le mulțumesc și um, deputaților pentru cele peste 500 de amendamente pe care le-au înaintat. Acest lucru înseamnă că există un interes crescut pentru acest subiect. Cu toții suntem pasageri, nu-i așa? Multe dintre amendamente încearcă să clarifice aceste drepturi și să crească siguranța legală. Cu toate acestea, trebuie să le analizăm cu atenție și dacă facem acest lucru, constatăm faptul că unele dintre amendamente deviază de la obiectivul uh, legii, și anume consolidarea drepturilor pasagerilor, după cum ați spus, domnule președinte. Dorim însă să existe și un echilibru însă între interesele pasagerilor și impactul financiar asupra sectorului. Impactul financiar poate să ajungă să aibă efecte din nou asupra pasagerilor, pentru că uh, se poate ajunge la anumite companii low cost din țări terțe și așa mai devreme. Am câteva lucruri la care doresc să mă refer. Mulți membri s-au referit la ele. În primul rând, compensarea. După cum s-a explicat cu mai multe ocazii, trei ore de multe ori este insuficient și astfel se poate ajunge la mai multe anulări. Din punctul de vedere al unei companii aeriene, dacă trebuie oricum să plătească comp- compensări, este mai bine pentru ei să anuleze zborul decât să, să ajungă la un, la un efect de cascadă, alte anulări și așa, alte întârzieri și așa mai departe. O anulare este mai rea decât o întârziere. Redirecționarea întotdeauna depinde de disponibilitatea de locuri pe alte zboruri, dacă există alte zboruri. cât de mare trebuie să fie compensarea. Comisia nu găsește niciun motiv să modificăm cantitatea sau să o legăm de valoarea biletului. Acest, uh, această compensație reprezintă o compensare a timpului pierdut de pasager într-o manieră standardizată, nu se leagă de prețul biletului. Un alt, un alt aspect circumstanțele extraordinare. Ceea ce am propus noi este în uh, aceeași uh, linie cu jurisprudența CEJ. Ne bazăm pe cauza Valentin Herman și astfel putem exclude multe situații asupra cărora linia aeriană nu are control. De exemplu, suntem de părere că problemele tehnice care apar în cursul uh, verificărilor uh, de rutină nu constituie uh, circunstanțe extraordinare. Însă, în situația în care acele în măsura în care acele verificări au fost făcute corect și totuși se găsesc anumite probleme, atunci nu, se, nu trebuie să se ofere compensații. Apoi, redirecționarea. Proiectul de raport propune introducerea dreptului la, la redirecționare pentru pasagerii al căror zbor este întârziat. Acest drept este nou și nu există la ora actuală. Prin definiție, în cazul unei întârzieri, zborul încă este operat. Se poate ajunge așadar la operație în care pasagerul spune pasagerul s-ar putea să trebuiască să fie rerutat, însă în același timp compania efectuează zborul respectiv, iar astfel se ajunge la costuri mari. Aici trebuie așadar să avem foarte mare grijă cum dorim să abordăm chestiunea redirecționării, rerutării. Apoi cred că s-a menționat acest lucru și în raportul anterior din propria inițiativă, cum să rezolvăm problema cazării pasagerilor în cazul circunstanțelor extraordinare. Am înțeles că unii dintre deputeți dori, doresc să avem o abordare mai prietenoasă cu utilizatorul, cu consumatorul. Este rezonabil. cazul în care, e bine, aici când este vorba de egalitatea cu alte modalități de transport, trebuie să spunem că în momentul în care compania aeriană nu poate să transporte un pasager, există o, o situație unică pentru sectorul aerian. Nu vreau să fac referință la anumite state membre unde aveam trei linii aeriene și s-a ajuns la o singură linie aeriană. E bine, în acest caz, pasagerul plătește repatrierea. Apoi, în cazul persoanelor cu dizabilități și cu mobilitate redusă, ar, aceste persoane ar trebui să dispună de tratament special. Sunt de acord. Iată așadar cele câteva aspecte la care aș, am dorit să mă refer. Sper că vom putea ajunge la un text îmbunătățit. Sper să nu ajungem la situația menționată de domnul președinte, în care avem mai multe portițe de scăpare de care pot profita companiile aeriene. Trebuie să ne gândim și la chestiunea cu actele delegate, trebuie să vedem care este cea mai bună metodă de a avansa. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Încerc să nu profit de poziția mea ca președinte, așa că îi dau din nou cuvântul lui Bach. Yes, uh, thank you, Brian. Mulțumesc, Brian. Alan. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor și pentru experiențele pe care ni le-au împărtășit, dar și pentru uh, contribuțiile lor în scris. Aș dori să mulțumesc și comisiei. Cred că întotdeauna este important să ascultăm poziția Comisiei și să ascultăm argumentele ei. În principiu, cred că, de fapt, suntem de acord. Mai exact. Există aceste drepturi um, la ora actuală, dar ele nu sunt suficient de clar definite. Deci tot ce ține de definiție, de claritate, uh, Um, este o chestiune ce se bucură de consens. Mai mulți colegi s-au referit la situația că drepturile ar trebui uh, consolidate și asta este și uh, dorința mea. Dar mai degrabă ceea ce aș vrea ar fi ca reglementările actuale în vigoare um, ca acestea să fie mai clare, mai puternice și da, ceea ce propun eu față de propunerea comisiei um, este mai puternic, pentru că comisia, atunci când vizează un echilibru, din punctul meu de vedere, totuși ia prea mult în considerare sau poate chiar sprijină companiile aeriene. Diferite puncte. În ceea ce privește actele delegate, sunt de acord cu președintele nostru. Cred că și majoritatea colegilor au spus că vrem să avem o listă clară care apoi uh, să nu trebuiască să fie completată cu prea multe uh, acte delegate. În ceea ce privește zborurile de legătură, Comisia a făcut această propunere să se ia în considerare întârziere la ora de ajungere la destinație. Cred că asta ar, însemn, ar duce la multe probleme pentru uh, Uh, liniile aeriene mici, regionale, care practic uh, hrănesc aceste hub să spunem așa. Deci uh, propunerea mea ar fi să se vadă această propunere de 90 de minute, dar în același timp să se mențină propunerea Comisiei de a se calcula ora de, de ajungere la destinație. În ceea ce privește prețul biletelor, unii colegi au spus că ar trebui că ca, de exemplu, dacă un bilet a fost foarte ieftin, să nu se primească aceeași sumă de compensație. Trebuie să vă spun că exact aceasta a fost și poziția Parlamentului anul, anul trecut, și anume să se stabilească o uh, compensație clară, uh, spre osebire de Convenția de la Montreal și alte prevederi uh, care um, prevăd o adaptare la eveniment. Eu rămân așadar la propunerea uh, mea uh, ca suma să fie independentă de prețul biletului. Eu pledez pentru o simplificare. Aceste trei uh, puncte de declanșare, aceste trei praguri, 5, 9 și 12, pentru mine sunt o înrăutățire a situației actuale. Am încercat să corecteze asta și apoi să și simplific lucrurile. Cred că 3 ore și 5 ore este cât se poate de fezabil, așa cum sunt organizate companiile aeriene astăzi. Cred că se poate face acest lucru și mi s-a confirmat de mai multe ori, de fapt, acest lucru. În plus, uh, simplificarea sumelor uh, mi se pare o idee bună, uh, la 300 și 500 de euro. Și, bineînțeles, tot ce ține de informarea pasagerilor trebuie să fie simplificat. Uh, și la rezervare, la fel, uh, tot ce ține de bagaj uh, și așa mai departe. Cred că nu avem poziții diferite aici. Am încredere că putem să atingem amendamente de compromis bune nu um, compromisuri compromițătoare, să spun așa, ci din potrivă soluții um, bune pentru toată lumea. Cred că dacă luăm în considerare cifrele, uh, nu vorbim de milioane de pasageri, vorbim despre un procentaj uh, redus și cred că în comparație cu linii aeriene din afara Europei, poate deveni un uh, punct pozitiv uh, cu care companiile aeriene uh, să se laude și chiar să aibă un avantaj competitiv față de celelalte companii aeriene. Așadar, aștept buna colaborare cu raportorii din umbră și cred că vom avea un bun raport. Mulțumesc, domnule Bach. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. După cum am spus și la, după cum am spus și la început, vom vota acest raport pe, pe 17 decembrie. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Următorul punct pe ordine zi se referă la marca de calitate regională. Este vorba de un aviz pentru Agri din partea domnului Rubix. Domnul Rubix nu se află aici și nici un membru al grupului său. Prin urmare, eu va trebui să prezint această chestiune în calitate de președinte în numele domnului Rubix. Liniște în sală, vă rog. Mulțumesc. S-au înaintat 36 de amendamente aici, la acest proiect de aviz. Raportorul le mulțumește tuturor colegilor pentru amendamente și raportorul din umbră pentru cooperare. A avut loc o întâlnire a raportorului din umbră pe 24 octombrie și s-a ajuns la un acord cu privire la 5 amendamente de compromis. Acest aviz, precum și amendamentele, se concentrează pe rolul pe care ar trebui să-l joace turismul, rolul cheie pe care ar trebui să l joace în dezvoltarea mărcilor de calitate regională. Raportorul își menține opinia inițială cum că rolul Uniunii în dezvoltarea acestor mărci va fi acela de a, de a promova cooperarea între statele membre, mai ales prin schimbul de cele mai bune practici. Amendamentele dezvolt această idee. Um, amendamentele se bucură de sprijinul amendamentelor care se referă la consolidarea cooperării. De asemenea, raportul susține ideea că orice locație legată de o marcă de calitate ar trebui să ia seama de cele mai bune practici. raportorul nu ar merge atât de departe încât să ceară o nouă inițiativă la nivel european pentru marca de calitate regională. Consideră că nu s-ar ajunge la rezolvarea anumitor probleme, cum ar fi, de exemplu, unele zone izolate sau cu probleme. Raportorul a încercat să câștige sprijinul majorității grupurilor politice. Domnul Danta, din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul, așa cum ne-a fost prezentat de către raportor, ni se părea un pic confuz. Marca de calitate regională părea ceva deja legiferat. Pentru consumator, părea să existe un plus iar acest plus se referă la calitate. Iată motivul pentru care ni s-a, ni s-a părut că această marcă de calitate ar trebui să fie afișată foarte clar, fără să se creeze confuzii. Comisia lucrează la o marcă de calitate pentru turism. Credem că ar trebui să se aplice unui teritoriu uh, pertinent. De aceea am cerut raportorului să ia în considerare anumite, anumite lucruri în amendamentele de compromis. Trebuie să-i mulțumesc pentru faptul că a dat curs cererilor noastre și de către și cererilor formate de ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, doamna Meissner. Ja, das ist äh, sehr schön, dass Da, este foarte frumos că domnul Dantan a intervenit deja. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Am avut reuniuni cu acestea care au fost foarte constructive. Grupul uh, meu nu este de acord cu multe din lucruri, um, lucrurile care erau în uh, raport, dar cred că putem face progrese în urma discuțiilor avute Uh, ne regăsim în amendamentele de compromis, le considerăm demne de a fi susținute și vom vota ca atare mâine. Thank you very much. not... Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai dorește nimeni să cuvântul și având în vedere că nu este nimeni de la comisie, vom vota mâine. Următorul punct pe ordinea de zi se referă la o nouă cerere de propuneri privind rețeaua TNT. Avem o expunere din partea DG Move Domnul Oniri, pe care încerc să-l găsesc în sală, vă rog să așteptați puțin și vom continua cu acest punct. Okay, Mr. Next item, new 10T. Următorul punct, așadar, o cerere de propuneri cu privire la TNT. Domnule Onire, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această oportunitate. Am stabilit această tradiție foarte bună de a veni să vă informez în avans atunci când pregătim uh, cereri de propuneri noi. Aici vorbim despre ultima cerere de propuneri din uh, actualul program TNT. Avem 350 de milioane de euro la dispoziție, 70 din uh, programul de lucru anual și 280 din uh, programul multianual, credem că ar trebui să ne concentrăm atât pe primul, care se referă la RTMS și alte proiecte cu privire la căile navigabile, Motorways of the Seas. Apoi trebuie să ne concentrăm și pe componente care încă nu au avut randament suficient. Aici ne referim mai ales la sistemele de transport inteligent, iar apoi ne mai referim și la diverse aspecte legate de inovare. Pentru facilitatea Connecting Europe avem o perioadă de programare în cursul căreia avem perspective bune. Sperăm să putem publica această cerere de propuneri la începutul lunii decembrie. În așa fel vom putea evalua și vom putea contracta contractele înainte de începutul verii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cineva întrebări? Acum este timpul să vă pregătiți pentru decembrie. Mulțumesc foarte mult, domnule Onidi. Ajungem așadar la sfârșitul ordinii de zi pentru această sesiune de după masa. Le mulțumesc membrilor pentru că au fost succinți, iar acum voi iniția reuniunea coordonatorilor odată ce îi voi putea reuni pe toți coordonatorii. Vă mulțumesc!